va avea loc la următoarea sesiune din decembrie. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume declarații din partea Comisiei și Comisiei privind uh, următoarea conferință mondială privind telecomunicațiile internaționale legătură cu Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor și o posibilă extindere a sferei de aplicare a regulamentelor privind uh, telecomunicațiile internaționale. Îi voi da cuvântul acum ministrului Luca din partea Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, domnule președinte, domeniul comunicațiilor internaționale are legătură firește cu sfera internațională, nu cu cele naționale. Dar există aspecte care sunt legate și de achiul uh, european, în special uh, de cadrul de reglementare pentru telecomunicații. UE, deci, trebuie să se asigure că orice modificare a regulilor internaționale și orice modificare a regulamentului internațional care ar putea avea loc în cadrul conferinței din Dubai nu intră în conflict cu legislația aplicabilă în UE. Mai mult, trebuie să ne asigurăm că această conferință mondială nu restricționează în niciun fel Uniunea Europeană în ceea ce privește evoluțiile ulterioare ale achiului european. Ca președinție a UE, a Consiliului, am venit să vă asigur că Consiliul înțelege pe deplin aceste două obiective pentru conferința mondială pentru a evita și pentru a se opune oricărui conflict cu uh, achiul Uh, comunitar și, în al doilea rând, pentru a ne asigura că achiul comunitar poate să evolueze așa cum ne dorim. Cele 27 de state membre care vor participa și vor negocia în uh, această conferință ca membrii cu drepturi de pline vor transmite și vor apăra aceste două mesaje celorlalte 163 de state membre ale Uniunii Internaționale ale Telecomunicațiilor care organizează această conferință. Cele 27 de state membre UE uh, sunt uh, devotate să facă tot posibilul pentru a se asigura că rezultatul final al conferinței reflectă prioritățile UE și angajamentele existente. După cum știți, Pregăti, uh, procesul pregătitor pentru această conferință este extrem de complex și implică mai multe straturi. Cel mai important pentru noi este grupul de lucru ITU și cel care se ocupă de um, telecomunicații. Noi am participat în mod activ la acest proces de pregătire și am apărat uh, exact aceeași poziție și acolo. Comisia va participa uh, de asemenea la această conferință nu ca parte uh, negociatoare cu drepturi de pline, ci ca observator. Uh, calitatea de membru cu drepturi de pline este permisă doar statelor care sunt membre în Uniune, în Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor. Dar pentru a beneficia mai mult de participarea Comisiei la um, această conferință, vom solicita conferinței ca Uniunea, prin intermediul Comisiei, să poată participa în calitate de observator și consultant. Deși acest statut nu ar permite Comisiei să negocieze în numele uh, Uniunii, am putea totuși să punem la dispoziție sfaturi uh, și elemente relevante pentru poziția UE și asta ar fi un mod în care Comisia ar putea să participe transmitând un punct de vedere important din partea statelor membre. De la începutul președinției cipriote, noi am discutat o propunere din partea Comisiei care a fost pe deplin susținută de Consiliu. Scopul acestei propuneri era tocmai de a evita și de a ne opune oricărui conflict cu achiul comunitar și de a ne asigura că achiul UE poate să evolueze așa cum ne dorim. Comisia a propus de asemenea și ca UE, reprezentat de Comisie, să negocieze revizuirea acestor uh, reguli în Dubai. Dar trebuie să recunoaștem că regulile uh, Uniunii Internaționale de Telecomunicații nu permit uh, ca Uniunea Europeană, ca Comisia Europeană să participe um, la conferință decât ca observator sau ca observator uh, cu drepturi consultative, dar observatorii nu au dreptul de a prezenta propuneri sau de a negocia poziții. Și subliniez faptul că Consiliul recunoaște pe deplin faptul că Comisia ar trebui să poată prezenta poziția, comisiei, poziția UE, dar uh, Trebuie să așteptăm până la Dubai pentru a vedea uh, cum vor decurge lucrurile. Recunoaștem faptul că Comisia trebuie să prezinte poziția Uniunii, dar doar statele membre UE au dreptul să negocieze propuneri. Acestea sunt regulile uh, uite și noi nu le putem schimba. Ceea ce contează este ca Comisia și statele membre să coopereze strâns uh, pentru a se asigura că poziția UE este prezentată uh, în Dubai în mod consecvent și la timp pentru a profita de expertiza și experiența colectivă a delegaților noștri. Este deci foarte important să aranjăm o coordonare eficientă la fața locului pentru a putea uh, reacționa în timp util uh, și eficient la multele propuneri pe care uh, membrii UIT intenționează să le depună. Președinția cipriotă a pregătit uh, documentul uh, pregătitor necesar care uh, aprobă coordonarea statelor membre și a Comisiei în cursul uh, reuniunilor. Vineri 16 noiembrie în Bruxelles președinția cipriotă și Comisia au organizat o reuniune cu șefii delegațiilor naționale din statele membre și pentru a avea o dezbatere uh, aprofundată asupra modului în care putem asigura o coordonare uh, mai bună a participanților la conferință. Sper că răspunsurile mele față de dimensiunea uh, procedurală a conferinței a, au răspuns la problemele uh, ridicate în întrebarea cu solicitare de răspuns oral. În ceea ce privește regulamentul privind internetul și taxarea furnizorilor de internet, dacă dacă conferința internațională este de acord că UIT trebuie să reglementeze internetul, și operatorii uh, vor putea să taxeze furnizorii, uh, cred că acest lucru intră în contradicție cu obiectivele Uniunii. Și rezultatul, deci, nu ar fi compatibil cu achiul comunitar nici acum, nici pe viitor. Poziția comună a UE trebuie să reflecte ofertele noastre introductive, așa cum uh, s-a întâmplat și în activitatea pregătitoare. Trebuie să respectăm archivul comunitar. Vreau să închei cu o observație. Atunci când uh, s-a stabilit acest regulament internațional în 98, acesta era uh, bazat pe niște rețele dedicate cu servere uh, separate, deci uh, rețele separate pentru servere și servicii separate. Dar acum există o singură uh, structură, o singură interfață bazată pe protocoalele de internet pentru a furniza toate tipurile de servicii, fie date, fie video, fie audio. Uh, și toate pe un singur dispozitiv și atunci avem o mare creștere a comunicațiilor mobile și rețelele devin din ce în ce mai congestionate datorită boomului de uh, trafic de date și toate aceste evoluții uh, sunt o provocare pentru structura sistemelor de comunicație actuale și pentru regulile care guvernează aceste sisteme, atât în în lumea dezvoltată, cât și în statele în curs de dezvoltare. De aceea suntem deciși să ne asigurăm că rezultatul acestei conferințe este respectă în totalitate acquis comunitar și obiectivele uh, UE de a extinde economia digitală în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult Consiliului! Urmează domnul comisar Tajani. Consei, je remplace. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că uh, uh, domnul reprezentant al Consiliului. Eu înlocuiesc în țara aceasta pe doamna Nelly Cross, vicepreședinte a Comisiei. Uh, internetul e clar, ține de spațiu liber acordat talentelor creatoare uh, puse în slujba tuturor cetățenilor. Internetul este o sursă de ocupare și de creștere economică, atât în Europa cât și în uh, lumea în curs de dezvoltare. La viitoarea conferință mondială a telecomunicațiilor internaționale din Dubai, uh, reglementarea mai restrictivă a internetului ar putea fi introdusă printr-un tratat revizuit. Reglementarea internetului ar risca să uh, dăuneze creșterii în acest domeniu care a contribuit atât de mult la economia mondială. Ar risca să restrângă uh, traficul și circulația datelor uh, și, de asemenea, ar presupune niște costuri, niște constrângeri administrative care ar limita crearea de noi întreprinderi. Nu este în interesul industriei noastre sau în interesul marului capital al internetului. Uh, sunt state care vizează o reglementare uh, mai uh, importantă a internetului prin procesul din Dubai, care însă nu împărtășesc valorile Uniunii Europene și respectul pentru drepturile omului. Dacă deschidem poarta acestor state pentru un control mai strict al internetului, am presupune un risc foarte important la libertatea de expresie, la protecția vieții private și la exercițiul legitim al decidenților politici. Prin urmare, este important să respingem orice propunere care merge în acest sens. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să uh, se gândească la o uh, extindere a reglementării actuale a uh, um, telecomunicațiilor internaționale în ceea ce privește conținutul și controlul traficului. Comisia a participat la pregătirea acestei conferințe și ne așteptăm la negocieri foarte dificile în Dubai dacă ținem cont de poziția altor state și de așteptările lor uh, uh, din partea unui nou tratat. Acestea fiind spuse, există un număr important de state care se află pe aceeași direcție cu Uniunea Europeană și sunt uh, optimist că o reglementare prea restrictivă va fi evitată. O mare vigilență, o bună cooperare între noi, precum și multă muncă, sunt elemente uh, indispensabile. Comisia Europeană se felicită că acum Federația Europeană a Operatorilor Telecom și uh, pentru Comunicație uh, Electronică a aderat la uh, poziția Conferinței Europene a Administrațiilor Postale și a Telecomunicațiilor. Uh, și uh, acum interconexiunile IP s-a stabilit, nu au uh, un loc uh, în cadrul reglementărilor care vizează uh, telecomunicațiile la nivel internațional. Propunerea Comisiei pentru o decizie a Consiliului cu privire la o poziție comună a Uniunii Europene pentru conferința mondială cu privire la uh, uh telecomunicația internaționale a fost adoptată pe 2 august 2012 uh, uh, și a fost uh, transmisă uh, Consiliului și Parlamentului European. Poziția noastră este aceea de a veghea că uh, orice schimbare a reglementării care vizează telecomunicațiile internaționale nu va afecta regulile comune ale Uniunii Europene și nu va schimba uh, căderea acestora statele membre ale Uniunii Europene consideră că acesta nu este cadrul adecvat pentru a defini sisteme de uh, tarifare și de compensare. În acest moment, absența unei reglementări specifice în ceea ce privește telecomunicațiile și internetul permite Uniunii Europene să ia măsuri legislative sau uh, de reglementare în ceea ce privește neutralitatea internetului uh, pe care noi nu le considerăm a fi necesare. Statele membre vor adopta o versiune revizuită a acestei propuneri a președinției. Uh, statele membre vor lua uh, act de uh, această poziție a Comisiei și, cu siguranță, acest gen de inițiative vor fi considerate ca fiind în detrimentul internetului pe termen lung, pentru că acesta este o platformă uh, de comunicare deschisă și uh, inovatoare. Uh, însă, Comisia dorește, în același uh, timp, să își exprime regretul că statele membre nu au reușit să găsească un acord în ceea ce privește chestiunea instituțională care vizează reprezentarea Uniunii Europene, așa cum uh, se prevede în tratatul de la Lisabona. Uniunea uh, Europeană trebuie să fie puternică și acesta este imperativ pentru a obține uh, rezultate pozitive în Dubai. De aceea, uh, Comisia va face tot posibil pentru a apăra poziția Uniunii Europene într-o manieră mai puternică în ceea ce privește negocierile conferinței mondiale în ceea ce privește telecomunicațiile. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule vicepreședinte Tajani. Următorul vorbitor, în numele grupurilor politice, mai întâi în, grupele, în numele PP-ului, are cuvântul doamna uh, Sabine Verheyen. Două minute. În uh, decembrie Mulțumesc, uh, domnule președinte. În decembrie această conferință va dezvolta noi standarde pe care le va discuta și până în acest moment competențele Uniunii UIT erau de a stabili standardele. China și Rusia, precum și alte țări, ar dori să se aducă modificări și să se introducă infrastructura uh, internetului acolo, dar noi respingem acest lucru fără echivoc. Trebuie să avem libertatea de informație și libertatea de opinie și nu vrem să vedem că apar restricții asupra lor. Accesul liber la internet și uh, transferul de date fără discriminare înseamnă uh, să existe o înflorire culturală uh, pe viitor. Deci trebuie să analizăm structurile democratice și rolul pe care internetul trebuie să-l joace. IMM-urile și-au deschis noi piețe prin internet. Solicităm, deci, Comisiei să nu extindă guvernanța internetului și aici unul dintre obiectivele UE este de a avea un internet deschis respectând drepturile omului și uh, libertățile fundamentale și trebuie să permită și potențialul economic să se dezvolte. Deci avem nevoie de o abordare la nivelul actorilor interesați. A fost o metodă bună în trecut și cred că ar fi bună și pe viitor. Din toate aceste motive solicit Comisiei și Consiliului să vorbească într-o singură voce și să ne reprezinte în mod eficient. Trebuie să ne uităm la potențialul de dezvoltare și la libertăți uh, și drepturi de asemenea. Mulțumesc. În numele grupurilor, uh, grupului SND, domnul Calfin, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Parliament, uh, we have... În acest parlament am împiedicat adoptarea ACTA cu ceva timp în urmă și în mod consecvent am votat pentru libertatea internetului. Eu cred că va trebui să ne menținem fer pe poziție la această conferință mondială. Se așteaptă ca Uniunea Europeană să ajungă la o poziție comună pe baza propunerii foarte bune înaintate de comisie. Vom participa la negocieri în cadrul Uniunii uh, internaționale a telecomunicațiilor uh, în cadrul ONU, unde fac parte mai multe țări. Internetul e acum un instrument foarte puternic pe care multe țări vor să-l controleze, deoarece se tem de influența internetului și a oamenilor care folosesc internetul. Avem exemple numărate de țări sau organizații care vor să controleze internetul, de exemplu, prin schimbarea modelului de afaceri, pentru că acesta să fie mai scump, mai puțin accesibil și cu mai multe monopoluri. De la unele guverne am auzit că vor să creeze un internet național, un oximoron, așa ceva nu e imposibil. Uh, Există și alte propuneri care vor fi prezentate mai mult ca sigur la această conferință din partea unui stat foarte puternic și anume Rusia. Se spune că statele membre ar trebui să aibă puterea de a reglementa uh, societățile ce furnizează internet. Se spune că ar trebui să existe dreptul de a gestiona internetul pe teritoriul național. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă când uh, legi internetul de drepturile suverane ale unei țări? Sunt propuneri ca statele membre să aibă drepturi uh, egale în ceea ce privește adresele de IP și domeniile internet. Așa ceva e imposibil, de aceea insistăm asupra unei poziții comune a Uniunii Europene și de aceea vrem ca uh, uh, din partea Comisiei să există o implicare puternică. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Șache de la ALDE, două minute și jumătate. Technology. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnul președinte, am tot uh, auzit vorbindu-se de reguli. Am dorit să mă refer în schimb la contextul în care se dezbate această rezoluție. Internetul și tehnologiile sale au schimbat viețile oamenilor peste tot în lume. Ele au împuternicit accesul la informații, au uh, lăsat oamenii să se exprime liber și să se asocieze și să se exprime în legătură cu violarea drepturilor omului, se spune. Pentru afaceri, uh, oportunitățile sunt extraordinare. Cu ajutorul tehnologiilor, monopolurile pot fi puse în discuție, de exemplu, și puterile care uh, stau la îndemâna guvernelor și ale mass mediei. Însă, în aceeași măsură, trebuie să fim atenți să nu apară noi monopoluri. Uh, schimbările revoluționare nu vin niciodată fără proteste din partea celor care au anumite interese, de exemplu afaceri care doresc să-și asigure modele profitabile sau guverne care vor să-și controleze popoarele. Uh, organizații multinaționale sunt noile arene pentru aceste bătălii. Uh, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor poate să fie o organizație tehnică sau obscură care are de face cu standarde, însă aceste standarde sunt foste din ce în ce mai des în luptele politice și în reteritorializarea internetului de către statele membre care doresc să controleze sau să schimbe aceste standarde. Se luptă cu uh, spamul, iar în numele uh, siguranței cibernetice, supravegherea online a crescut uh, dramatic. Uh, se interzic anumite servicii de uh, voce, uh, anumite uh, servicii sunt uh, incriminate uh, în justiție, cum se întâmplă în Africa. Uh, Uh, și uh, sunt cazuri și în țara mea, de aceea uh, țara mea a insistat pe neutralizarea internetului. Sunt chestiuni care sunt legate și de uh, guvernanța internetului. Sunt aspecte care uh, sunt uh, contradictorii ca uh, sens. Internetul s-a dezvoltat într-o platformă minunată, așa cum arată el astăzi, fără niciun fel de reglementare. Astăzi vorbim în mod concret despre UIT, care a solicitat această întâlnire în Dubai la conferința internațională a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 telecomunicațiilor internaționale și uh, are sens să existe o actualizare a regulamentului pentru că asta nu s-a întâmplat de foarte mult timp. Ar trebui însă să uh, rezistăm la anumite provocări și să uh, ne aducem aminte că aceste recomandări nu sunt obligatorii și că ele doar stimulează bunele practici. Cele 27 state membre ale Uniunii Europene toate au drept de vot, iar dacă Uniunea Europeană dorește să acționeze ca și actor global, dacă dorim ca vocea noastră să fie ascultată, trebuie să vorbim pe o singură voce și ar trebui Uh, să uh, ne gândim că internetul trebuie să rămână o sferă publică unde libertățile fundamentale sunt garantate. Vă mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim foarte mult, doamna uh, Șarpe. Dăm acum cuvântul numele verzilor doamnei Anders Dotter pentru un minut. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mă bucur că Parlamentul uh, discută acum această, despre această viitoare conferință mondială privind telecomunicațiile. De prea multe ori, atunci când se iau decizii în legătură cu modul în care comunicăm, bine, largă nu știe ce se întâmplă, publicul larg nu știe ce se întâmplă. Eu cred că Parlamentul, în ultima săptămână, a demonstrat că poate uh, reprezenta interesele cetățenilor în ceea ce privește telecomunicațiile internaționale. Am elaborat o rezoluție care arată clar poziția Parlamentului în, ceea ce privește anumite chestiuni legate de reglementarea telecomunicațiilor și ITC-urilor, TIC-urilor, mă scuzați. De asemenea, vorbim despre transparență în ceea ce privește în ce privește UIT. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborare și sper să preluați propunerile noastre în activitatea dumneavoastră viitoare. Acum continuăm cu ceilalți deputați. Domnul Höckmark, două minute, aveți cuvântul. Mr. Speaker, um, Domnule președinte, cred că există un acord destul de larg în acest for cu Consiliul și cu Comisia că cea mai importantă sarcină este de a apăra libertatea internetului. Și mă bucur foarte mult să aud că acest acord este într-adevăr, merge într-adevăr în profunzime. Știm cu toții că libertatea internetului a fost o precondiție pentru dezvoltarea internetului, așa cum îl știm azi. Știm cu toții că libertatea internetului a însemnat libertatea de informare, libertatea de expresie. Libertatea internetului a schimbat și schimbă în continuare societățile noastre și o va face și pe viitor. Dacă reușim să păstrăm internetul liber și independent. Și știm cu toții că foarte multe regimuri și foarte multe forțe încearcă să obstrucționeze această dezvoltare tocmai din motivele pe care le-am enumerat, pentru că le e frică de libertatea de expresie și de libertatea de informare. Tocmai de aceea trebuie să fie foarte, trebuie să avem o linie clară și decisivă pentru a apăra această libertate și independență. Dar trebuie să ne asigurăm că nu oferim niciun fel de pretext celor care ar vrea să se facă aceste intervenții. Este important ca noi să nu avem uh, oportunitatea de a bloca servicii sau de a accepta că acest lucru se întâmplă în alte părți. Pentru că asta, uh, acest proces va fi întotdeauna folosit de forțele și regimurile care vor să împiedice libertatea de expresie și libertatea de informare. Și care vor să blocheze și importanța internetului ca atare vom vedea aceleași modificări pe viitor, așa cum am văzut și în trecut. Și cel mai bun mod de a ne asigura de acest lucru este să apărăm internetul de orice fel de regim care vrea să împiedice dezvoltarea. Mă bucur că Consiliul și Comisia precum și grupurile noastre au, fost, au avut o atitudine atât de hotărâtă în această privință. Mulțumesc foarte mult, domnule Höckmark. Urmează doamna Serachiani, două minute. Și grație, prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Cum s-a spus deja, în decembrie, Agenția Națiunilor uh, Unite pentru informații și pentru tehnologia uh, telecomunicațiilor se va întâlni în Dubai, iar ideea este să se uh, regândească regulamentul internațional cu privire la telecomunicații. Am ascultat ceea ce a spus domnul comisar Tajani în legătură cu munca depusă până în acest moment un fapt ce nu poate fi contestat. Nu putem permite Uniunii uh, Europene să nu fie luată în considerare de aceste uh, organizații, pentru că știm că sunt foarte multe state membre aceste organizații care au acum probleme cu democrația, libertatea uh, de expresie și așa mai departe. Uh, Așadar, avem dreptate să considerăm că unul dintre piloni internetului, uh, libertatea, deschiderea și inovația, uh, sunt în uh, pericol. Rolul internetului acum trebuie protejat. Trebuie să înțelegem ce poate face internetul pentru relansarea economiei și pentru crearea uh, de uh, oportunități. Sperăm că Comisia va lucra cu uh, obiectivul de a se exprima cu o singură voce în Dubai. Sunt propuneri controversate pe masa negocierilor pentru această conferință din Dubai. Sunt schimbări care au fost propuse în ceea ce privește guvernanța internetului, care subminează neutralitatea internetului cu efecte proaste pentru consumatori. Deci libertatea internetului internetul este uh, în pericol sau uh, mai degrabă libertatea de expresie și protecția uh, datelor. Dacă un guvern poate să-și bage nasul nu doar în datele tale private, ci și în datele care uh, trec prin propria ta rețea, atunci e clar că s-a făcut un uh, pas mare înspre cenzură și cred că asta ar contraveni uh, principiilor fundamentale ale Uniunii Europene. Domnul președinte, dau acum cuvântul vicepreședintelui Comisiei, domnul Antonio Tajani. În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor deputaților care au sprijinit poziția Comisiei. Comisie care și-a luat un angajament clar pentru a apăra libertatea internetului. Doamna Cruz va fi informată în legătură cu această dezbatere. Proiectul de rezoluție propus de Parlament ar putea însă să fie să aibă un uh, efect negativ asupra eforturilor noastre la această conferință insist, Europa trebuie să aibă o voce puternică dacă vrem să apărăm un internet fără niciun fel de control și intervenții. Vă mulțumim, domnule președinte, vicepreședinte, mă scuzați. Acum, în numele Consiliului, are cuvântul domnul Lucas Luca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că am abuzat puțin de generozitatea dumneavoastră în ceea ce privește timpul de vorbire. Ceea ce vreau să spun este că la conferință de asemenea uh, importanță pentru viitorul Europei, orice ne permite să avem o voce puternică este salutar. Trebuie să avem o idee referitoare la uh, regulile acestor conferințe în momentul în care tehnologiile se dezvoltă atât de rapid. Trebuie să nu ne implicăm în micromanagement. Dar trebuie să ne asigurăm că regulamentul general rămâne neutru din punct de vedere tehnologic și acționează la nivelul potrivit. Vreau să mulțumesc forului pentru interesul manifestat de președintele Parlamentului pentru această conferință mondială și de, pentru suportul, ă, sprijinul acordat președinției. Suntem pe deplin hotărâți să apărăm interesele UE în Dubai și acestea trebuie să fie, rezultatele trebuie să fie în conformitate cu achiul nostru pentru a avea o Europa digitală puternică. Mulțumesc foarte mult! Am primit trei propuneri pentru uh, această dezbatere. Încheiem dezbaterea și votul va avea loc joi. Încheiem, suspendăm acum ședința până la ora 21.